So, ich hatte ja die Hoffnung, dass möglicherweise wir bis Viertel vor doch noch ein paar zusätzliche Mitglieder eben bekommen, aber... Da, am sperat să mai sosească până la 3 fără un sfert câțiva colegi, dar se pare că ora 2 și jumătate e o oră neobișnuită pentru ca să începem reuniunea. Și poate că oamenii n-au știut că începea de la două și jumătate, că uitându-mă prin cameră, văd că e o com- Comitetul Central al PPE. Sunt uh, singurii de față, sunt cei de la PPE. Dar uh, oricum nu trebuie să-i facem pe cei punctuali să sufere pentru că alții nu au fost punctuali. Haideți să începem. Urăm bun venit domnului ministru Morten Bățcov, ministrul al justiției pentru că este ministrul care se ocupă de problemele de care ne ocupăm și noi și este alături de noi pentru a prezenta, pentru a ne prezenta programul președinției daneze. Deci, fără a, a, a mai pierde timpul, îi dau cuvântul și apoi îi vom putea pune întrebări. Avem a, la îndemână aproximativ până la trei și jumătate, când va sosi colegul său, ministrul pentru afaceri și creștere economică. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc dumneavoastră și membrilor comisiei dumneavoastră pentru că m-ați invitat aici, permițându-mi să vă prezint prioritățile președinției daneze în zonele, în domeniile în care țin de competența comisiei dumneavoastră cred că se poate afirma că Danemarca preia președinția într-un moment hotărător. Sigur că misiunea noastră este una foarte dificilă, însă eu aștept uh, cu interes uh, negocierile care vor urma pe subiecte cruciale. Știm cu toții că subiectele acestea sunt foarte importante pentru proiectele noastre comune, europene. Și în unele cazuri va trebui să lucrăm, conlucrăm de aproape cu Parlamentul și sunt convins că va fi o conlucrare foarte uh, bună și fructuoasă și ne va permite ca împreună să atingem rezultatele pe care le așteaptă de la noi cetățenii europeni. Uh, vreau să spun că respect foarte mult Parlamentul European și activitatea membrilor Parlamentului European și asta pentru că am avut uh, ocazia să mă întâlnesc de multe ori cu membrii Parlamentului European și dați-mi voie să vă felicit pentru angajamentul de care dați întotdeauna dovadă în, pentru domeniul dumneavoastră de activitate. În ce privește negocierile concrete, mm, dați-mi voie să vă informez că guvernul danez a încercat și va încerca să utilizeze uh, numai oameni cu experiență internațională foarte mare, judecători, uh, și magistrați pentru a prezida grupurile de lucru din cadrul Consiliului. Hmm, sunt uh, eu însumi, colegii mei din uh, minister, ambasadorul danez pe lângă Uniunea Europeană, sunt cei care vor prezida grupurile de lucru din Consiliu și ei vor avea rolul central pe domeniul nostru pe durata președinției daneze. Acum uh, vă pot adresa o invitație, o invitație deschisă tuturor membrilor uh, acestei comisii să contactați președinția dacă considerați că uh, e nevoie. Ușa mea vă e întotdeauna deschisă și cea a președinției daneze și sper că veți utiliza ocazia aceasta să vă exprimați orice fel de nedumeriri, îngrijorări, propuneri, să ne puneți întrebări în legătură cu toate domeniile în care vom lucra noi. Și acum uh, vreau să vă prezint, dacă mi îngăduiți, câteva din punctele principale ale președinției noastre. Vă spun din start că lista nu este una exhaustivă, Uh, este o listă care poate să fie în continuă transformare, așa că vă rog să nu vă sfiiți și dacă aveți întrebări uh, pe probleme pe care eu nu le voi menționa neapărat în introducere, eu vă stau la dispoziție. Primul dosar important uh, privitor la actualele negocieri cu revizuirea regulamentului Bruxelles 1 Cred că suntem cu toții conștienți că e vorba de un dosar foarte complex, foarte tehnic. Însă, în același timp, regulamentul Bruxelles 1 constituie unul din pilonii cooperației în domeniul, cooperare în domeniul dreptului civil. Așa că negocierile mm, pe această temă vor fi foarte complicate, dar și foarte importante. Și doresc să vă spun că la nivelul Consiliului mm, salutăm abordarea constructivă a tuturor raportorilor de, din Comisia Jurii pe durata, pe întreaga durata președinției polone. Importanța pe care o acordă Parlamentul European acestui domeniu, uh, probabil că ne va ușura munca la Consiliu. Deci, eu personal am uh, participat la adoptarea liniilor politice uh, în întâlnirea Consiliului din 13-14 decembrie 2011 și președinția daneză are intenția să avanseze cât mai mult posibil pe care acestor negocieri uh, în următoarele șase luni. Dacă totul funcționează așa cum sperăm noi, uh, probabil că negocierile vor duce la un acord în primă lectură cu Parlamentul European. Apoi, un, o, un al doilea element care preocupă, ne preocupă este un uh, regulament de succes și uh, în asta s-a investit, s-au investit foarte multe eforturi în Parlament uh, și la Consiliu acum și în ce privește regulamentul pe probleme succesorale, îmi exprim satisfacția față de o abordare foarte constructivă a Parlamentului și sunt convins că există o posibilitate reală ca Parlamentul și Consiliul să cadă de acord în acest domeniu. După cum știți, la Consiliu există o controversă privitoare la acest uh, regulament. și problema executorului și dați-mi voi să asigur Comisia Jurii că sunt doar primele zile ale președinției daneze, însă vă spun că deja au fost alocate resurse importante pentru ca să reușim să rezolvăm aceste probleme într-un mod care să satisfacă pe toată lumea și pe durata președinției daneze. Deja am avut contacte informale cu Parlamentul European, negocieri care au devarat încă uh, din perioada președinției polone și din câte știu eu, negocierile se desfășoară foarte bine, într-un spirit constructiv și se pare că vom atinge obiectivul dorit. Deci am o speranță uh, și sper că este una foarte realistă, că pe durata președinției noastre vom reuși să rezolvăm problemele care au mai rămas în acest dosar în consens cu Parlamentul European. Un uh, alt element este uh, propunerea pentru o lege europeană uh, a, pentru protecția consumatorilor. Știu că și Parlamentul European și Comisia dumneavoastră acordă o mare importanță acestei propuneri și aici cred că e un lucru foarte pozitiv că dumneavoastră veți invita o serie de experți uh, în cadrul unor ateliere care să uh, sprijine această susținere și uh, Consiliul va urmări de aproape ceea ce se va întâmpla. Și dorim de asemenea să felicităm Comisia care a făcut această propunere ca parte a strategiei pentru creștere economică. Și eu consider că nivelul politic din Consiliu și sper eu că și uh, din cadrul Parlamentului va reuși cu această propunere să uh, aibă o contribuție la creșterea economică atât de necesară în acest moment în Europa. E o propunere uh, exhaustivă și nu este niciun secret uh, însă că anumite uh, state membre sunt, și-au exprimat uh, un punct de vedere destul de scept, sceptic față de această propunere. Scepticismul acesta provenind din partea organizațiilor de consumatori și din partea unor sindicate din întreaga Europa la negocierile din Consiliu pe această propunere, există o opinie generală conform cărea regulile care vor, regle, uh, care vor guverna uh, acest domeniu nu trebuie să fie foarte complicate. Uh, cum spuneam, propunerea este una exhaustivă, este destul de complicată, deci e important pentru noi ca negocierile să se desfășoare într-un mod cât mai echitabil posibil. Alt element, propunerea de regulament pentru o recunoaștere reciprocă a măsurilor de protecție în domeniul civil. Eu consider că propunerea aceasta reprezintă un pas înainte important pe calea protecției victimelor, protecție contra amenințărilor și intimidărilor. Și eu cred, de asemenea, că propunerea e unul din elementele uh, unde noi, la nivel european, putem, într-adevăr, să avem un cuvânt de spus uh, în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. E un document care va, ne va apropia mai mult de cetățeni și uh, nu doar atât, ci că reprezintă o măsură tangibilă în, înspre protecția tuturor persoanelor care sunt victimele amenințărilor. Și eu sper, pentru că deja a fost adoptată propunerea în ce privește dreptul penal, eu sperăm ca și cu dreptul civil să facem progrese și vom începe negocierile cu Parlamentul European în scurt timp și eu sunt încrezător că vom putea ajunge la un acord în primă lectură. Și acum ultimul uh, punct uh, pe care vi-l voi prezenta, foarte pe scurt, propunerea Comisiei pentru noi reguli de protecție a datelor la nivel european. Comisia și-a prezentat propunerea în legătură cu două instrumente juridice. Există un regulament care e propus înspre a înlocui uh, Uh, directiva de protecție a datelor din 1995 și, în al doilea rând, există și o propunere de directivă pentru a înlocui vechea decizie cadru din 2008 în legătură cu uh, tratamentul sau prelucrarea datelor cu caracter personal. am văzut că atât domeniul public și privat este foarte interesat de acest subiect și președinția știe că și Parlamentul European este conștient de importanța protecției datelor. Așadar, dați-mi voie să profit de ocazie mm, pentru a vă felicita și vă asigura că scopul nostru este protecția persoanelor Mm, care se poate face inclusiv prin protecția datelor. Sigur, acum eu nu pot spune foarte mult în legătură cu conținutul acestor două propuneri, pentru că ne-au fost prezentate doar astăzi, însă așteptăm propuneri foarte concrete și exhaustive și am putut vedea acest lucru și astăzi deja. Și aceste propuneri se vor referi um, la un număr însemnat de uh, chestiuni cu caracter juridic. Președinția daneză vrea să sublinieze faptul că statele membre au ocazia să își exprime punctul de vedere privitor la propunerea comisiei. Acestea fiind spuse, e neîndoielnic faptul că guvernul danez va face tot ceea ce va putea pentru ca negocierile să evolueze cât mai mult, pentru că este și aceasta o temă foarte importantă. Deci uh, am planificat deja un număr important de zile mm, care vor conține întâlniri dedicate acestui subiect foarte important. De asemenea, subliniez și faptul că noi, Consiliul, uh, suntem la dispoziția dumneavoastră uh, atunci când dumneavoastră veți dori să începeți negocierile. Acestea, așadar, au fost uh, dosarele pe care am ales să le evoc în introducerea mea. Acum, uh, mie îmi plac foarte mult dezbaterile parlamentare, parlamentare, așa că vă aștept cu curiozitate întrebările, dar închei prin a repeta faptul că președinția daneză consideră că cooperarea cu Parlamentul European e de importanță maximă. Noi ne dorim un dialog pozitiv, dar dorim de asemenea și rezultate la toate nivelurile, pentru că depinde numai de noi, Parlamentul, Consiliul, Consiliul și Comisia, uh, să dăm rezultate. Noi suntem cei care avem mandatul să îmbunătățim viața europenilor și noi trebuie să ne facem treaba cu modestie, dar uh, cu sârgui, și cu sârguință și să dăm ascultare cetățenilor pentru că ei ne-au ales. Și sunt convins că dacă vom reuși să cooperăm cu un dialog constructiv, vom, a, vom reuși să facem și progresele necesare pentru a îmbunătăți viața cetățenilor europeni. E, până la urmă, datoria noastră. E datoria noastră față de cetățeni, pentru că ei vor rezultate concrete în propriul nostru domeniu de activitate printr-o cooperare strânsă și printr-un dialog constructiv vom putea utiliza punctele forte ale fiecăruia în mod cât mai bun, într-un spirit realmente european. Și dacă așa vom acționa, cred că putem obține rezultate bune, deși problemele sunt destule și complicate. Dar sper că vom avea această dezbatere constructivă încă de azi. Mulțumesc! Sehr geehrter Herr Minister, vielen herzlichen Dank. Auch wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der dänischen. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult, mulțumim și noi <clears throat> așteptăm această colaborare constructivă cu președinția daneză și vă mulțumim pentru programul de lucru ambițios și detaliat. Sunt foarte multe lucruri de discutat, într-adevăr și văd că domnul uh, Tadeuș uh, Ziesca, coordonatorul uh, pentru PPE, vrea să ia cuvântul, să vă pună întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bine ați venit. Este prima dată când apuc să vorbesc uh, președinției daneze și țin să vă felicit pentru o prezentare concisă și inteligentă a intențiilor președinției dumneavoastră. <clears throat> Suntem cu toții conștienți de faptul că Parlamentul are un mandat de 5 ani, în timp ce președinția doar de 6 luni, ceea ce limitează foarte mult uh, posibilitățile, marja noastră de mișcare. Dar fiecare președinție fie că începe, continuă sau încheie un uh, termen legislativ, are o contribuție importantă. De aceea sunt foarte mulțumit să văd că dumneavoastră sunteți atât de deciși să continuați ceea ce s-a început uh, Uh, să duceți mai departe lucrurile în, aflate deja în dezbatere și să deschideți de asemenea dosare noi. Am fost uh, raportor, de exemplu, pentru Bruxelles 1 și dați-mi voie să vă spun că sunt foarte mulțumit de felul în care am cooperat cu reprezentanța permanentă a Danemarcei aici la Bruxelles și am, uh, am fost de asemenea mulțumit de Uh, programul de lucru, uh, de organizarea impecabilă de care uh, ați dat dovadă. Spuneați că modificările pentru regulamentul Bruxelles 1, amendarea acestui regulament poate fi încheiată de la prima lectură. Sigur că este un um, obiectiv foarte ambițios pentru că problemele sunt foarte complicate, iar instrumentul Bruxelles 1 pe care încercăm să-l reformăm este un text uh, legislativ care s-a dovedit a fi printre cele mai valoroase în ultimii ani. Sperăm să nu schimbăm și acest caracter, modificând prevederile textului. Acum, uh, trecând la practicile de lucru, cred că trebuie să luăm lucrurile pe rând și să avem grijă să nu creăm mai multe probleme decât rezolvăm. Mă gândesc aici la execuator, la forum necessitatis, la alte probleme complicate, de exemplu extinderea în țările terțe a arbitrajului, zone foarte, foarte sensibile și importante care trebuie discutate una câte una, și Parlamentul trebuie informat uh, de către celelalte două instituții uh, pas cu pas. În ceea ce privește domeniile în care statele membre uh, doresc să facă progrese. În februarie vom avea o nouă întâlnire și vă vom spune atunci cum decurg uh, negocierile. Nu ne grăbim foarte tare, dar în același timp nici nu vrem să întârziem uh, inutil. De aceea v-aș ruga, dacă îmi permiteți, să încercăm să grăbim procesul atât în Consiliu cât și la Parlament. Încă o dată îmi exprim recunoștința pentru dumneavoastră și cred că ați luat câteva decizii foarte sănătoase. Nu vom depăși uh, limitele impuse de comisie în ceea ce privește reformarea regulamentului Bruxelles 1, pentru că asta l-ar face și mai complicat decât este dacă am face asta, am putea ajunge chiar într-o situație în care într-o situație fără ieșire și de aceea cred că e bine să păstrăm limitele propuse de comisie și să ne gândim ce alte posibilități există, ce alte uși pot fi deschise pentru negociere. Mulțumesc încă o dată pentru cooperarea de până acum și vă mulțumesc pentru planurile ambițioase pe care le-ați uh, descris. Am să vă cer uh, permisiunea să ies câteva momente pentru că uh, delegația mea discută despre o rezoluție care va fi semnată curând la Tokyo, iar Uh, bir, birourile guvernamentale de la Varșovia tocmai au fost victima unui atac informatic. Avem câteva probleme și vă cer scuze că trebuie să vă părăsesc uh, câteva minute. Mulțumesc! M-am pus și pe mine pe lista vorbitorilor în ceea ce priv, uh, la dezbaterea privind achizițiile publice. Parlamentul a adoptat vara trecut raportul Wallace și salutăm uh, propunerea Comisiei. Suntem conștienți de problemele pe care le ridică acest, uh, acest lucru într-un, în state membre și suntem conștienți de faptul că trebuie să continuăm și să grăbim negocierile tripartite cu Consiliul și Comisia. În următoarele șase luni, probabil că vom ține tot felul de întâlniri și audieri cu părțile interesate, astfel încât să întocmim o listă de lucruri pe care oamenii și le doresc. Parlamentul, ca organ uh, reprezentativ al poporului, trebuie să uh, intre în aceste consultări înarmat cu cât mai multe informații. Mă bucur să văd că președinția daneză preia uh, propunerea președinție și de aceea cred că ar trebui să rămânem în contact strâns în următoarele șase luni uh, pentru a uh, analiza împreună care ar putea fi pașii următori de urmat. Asta am avut eu să spun pe problema pe care sunt uh, raportor. Acum văd că domnul Lechner are ceva de spus în legătură cu legea succesiunii, poate. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc de asemenea președinției daneze care a fost foarte energică în uh, negocierile tripartite. A spus că ar fi posibil să se ajungă la un acord uh, în Consiliu pe această problemă spinoasă, dar dacă Consiliul ajunge direct la un acord uh, nu o să se pună Parlamentul de-a curmezișul, însă trebuie negociate câteva aspecte și între Parlament și Consiliu. Problema mea, preocuparea mea și am să vă spun cât se poate de sincer, există o gamă amplă de probleme pe care trebuie să decidem împreună. Unele dintre ele au fost deja uh, stabilite pentru că negociem deja de 2 ani încoace și nu are rost să mai tragem de timp, uh, pentru că dacă mai uh, acum încercăm să modificăm ceva ce am convenit înainte, nu facem decât pași înapoi. Uh, v-aș ruga, deci, să încercați să obțineți rezultate palpabile la Consiliu. Nu știu dacă știți, uh, Irlanda și Marea Britanie sunt uh, o problemă, reprezintă o problemă în acest dosar. Fiind Și această problemă trebuie rezolvată. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva întrebări, câteva observații scurte din partea mea. Sunt uh, de acord cu domnul uh, Zvieșca și vreau să vă felicit și eu pentru atitudinea energică cu care ați început această președinție. Ați reușit să comunicați destul de repede, uneori chiar într-o manieră neobișnuită. Important însă este că avem rezultate. V-ați referit la directiva privind protecția datelor personale mai multe comisii se ocupă de această problemă la Parlament. Comisia juridică este doar una dintre ele și aș vrea să vă spun uh, ceva despre acest dosar. E încă de vreme, e adevărat, dar, din câte am văzut, e nevoie de mai multă activitate în ceea ce privește, de mai multă atenție la problema protecției datelor pentru angajați pentru că uneori nu se respectă confidențialitatea datelor de către companiile care îi angajează, uh, de către, uh, de, de către companii în raport cu angajații lor. Uh, Apoi, uitându-mă puțin peste prioritățile președinției daneze, Aș vrea să văd mai multă atenție acordată consolidării pieței interne și măsurilor de creștere dinamică economică, pentru că ne dorim o Europa dinamică. Există aici câteva prevederi care trebuie, după părerea mea, analizate. Ați vorbit despre legea unică a vânzărilor și ați spus că doriți un cadru mai Uh, favorabil atât uh, oamenilor de afaceri cât și pentru consumatori. Ar trebui consultate toate părțile interesate și dumneavoastră ați spus că veți face asta. Nu vrem să să împiedice acest uh, proces de ceva. Iar în legătură cu Bruxelles 1, activitatea președinției a fost excelentă în această direcție. Chiar și uh, eu am avut câteva observații specifice. Am să vă spun și noastră una dintre ele. Aici contextul este dificil. Comisia este limitată în ceea ce poate face sau a ales o abordare limitată, o viziune limitată a acestei reformări. Dați-mi voie să urez președinției daneze foarte mult succes și uh, o activitate fructuoasă în continuare. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului ministru ca să răspundă la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru excelentele întrebări pe care mi le-ați adresat. Și adevărat aveți dreptate. Uh, ordinea de zi conține puncte importante, dificile în același timp, și există un set de priorități esențiale pentru noi. Așa cum ați spus și dumneavoastră în repetate rânduri, ne apropiem tot mai mult de momentul în care putem bifa de pe ordinea de zi cu tare sau cu tare punct, obținând un acord. În ce privește președinția daneză, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne atinge obiectivele pe dosarele enumerate, în special în acele dosare în care s-au făcut progrese până acum. Din păcate, nu pot să răspund la toate întrebările. Uh, au existat însă întrebări decisive, în special în marginea dosarului Bruxelles 1. Și aș dori să reacționez din punct de vedere politic, ar, aș putea spune că e vorba de o, un succes, pentru că am reușit să creăm un instrument durabil pe care mai rămâne să-l utilizăm. E evident însă că Bruxelles 1 este un succes. E limpede că rămâne să îl ajustăm. Și președinția daneză se angajează încă de pe acum în acest sens. Mi s-a adresat o întrebare referitoare la regulile de competență și extinderea uh, către țări terțe. E o dezbatere centrală și în această vineri, uh, la reunia informală a Consiliului de la Copenhaga, am pus această problemă pe ordinea de zi. Ceea ce vă dovedește o dată în plus că încercăm să progresăm în negocierile pe această temă, însă sunt perfect de acord cu ceea ce s-a spus aici Este important atunci când gestionăm un astfel de dosar să abordăm uh, problemele pas cu pas și să ne apropiem progresiv de obiectivele fixate. Acum, în ce privește întrebarea referitoare la uh, legea unică a vânzărilor a domnului uh, președinte. Am avut un schimb de vederi pe acest dosar, care este unul mai degrabă complex, în care există multe elemente. Apar multe întrebări aici, fie că e vorba de industrie, de organizațiile de uh, comercianți sau uh, ONG-uri. Și sunt de acord cu domnul președinte pentru a spune că e necesar, e necesar o dezbatere de fond și cât mai rapid. Președinția daneză intenționează tocmai să facă acest lucru și încercăm să ne orientăm potrivit perspectivelor de creștere economică. Cred că e important ca uh, toate părțile implicate în acest dosar să participe, deoarece este extrem de important ca dialogul să fie unul strâns cu toți actorii implicați. Îmi doresc de asemenea să liniștesc pe domnul președinte, asigurându-l că pe parcursul președinției daneze vom întreține un dialog cât se poate de strâns cu Parlamentul European în marginea tuturor acestor problematici nu e un secret, la Consiliu lucrurile sunt complicate și toate părțile implicate uh, încearcă să colaboreze um, și să contribuie la acest um, dosar. Ce privește uh, dreptul succesiunii. ce privește, sunt de acord cu dumneavoastră. E o problemă care uh, ne afectează pe toți și încercăm, uh, în măsura posibilă, să găsim o soluție. Chiar dacă ne apropiem de un acord, știm cum funcționează lucrurile și e important ca dialogul să fie menținut cu Parlamentul European pe un astfel de dosar. Sperăm, așa cum am spus, să ajungem la un acord sub președinție daneză Însă va trebui să dăm dovadă de flexibilitate în stabilirea calendarului pe următoarele luni. Și vom face uh, tot posibilul pentru a obține un acord și pe acest dosar. Persistă uh, și uh, problema lichidărilor Uh, trebuie să găsim un acord, în primul rând, la nivel de Consiliu și să găsim un compromis. Și sperăm să concretizăm acest dialog pozitiv împreună cu Parlamentul European, în așa fel încât să găsim un acord. Și asta spre binele cetățenilor europeni, care au nevoie de soluții. Uh, soluția trebuie găsită înainte ca problema să se agraveze și vom face tot ce ne stă în putere pentru a obține un astfel de acord. Sunt uh, um, bucuros Uh, să constat că această manieră oarecum informală de a interacționa uh, ne duce mai aproape de rezultatele scontate. Am prevăzut mai multe reuniuni informale asupra diferitelor dosare. Uh, în multe dintre ele ne apropiem de un acord. Și un alt asemenea dosar extrem de important pentru noi este cel vizând protecția datelor personale. Ne interesăm îndeaproape de evoluția acestuia. Acum suntem în faza de audieri, unde sindicatele și diversele tipuri de organizații sunt uh, implicate și toată lumea pot să spun că se implică în manieră activă. E faza consultărilor. Încercăm să creăm un cadru cât mai propice dialogului. Cum v-am mai spus, um, mai apare și problema dreptului uh, de cumpărare. Încercăm să avansăm discuțiile și să avem o abordare din perspectiva creșterii economice. Așa cum a spus-o și domnul președinte, e important să implicăm în dialog toate părțile implicate, un dialog pe care îl dorim fructuos și e foarte important, nu așa, să includem această perspectivă a creșterii economice chiar și în acest dosar. Să obținem astfel, uh, la final, uh, un uh, drept de cumpărare eficace. În fine, am discutat în repetate rânduri și chiar dacă ideea mi se pare bună, din punct de vedere tehnic, pentru moment uh, suntem uh, blocați, însă uh, este o dezbatere cheie și aceasta. Deocamdată nu putem gestiona această problemă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, și vă urăm mult, mult succes în președinția daneză. Însă, cu siguranță, de-a lungul negocierilor ne vom întâlni cu regularitate și, de ce nu, și aici, în sânul comisiei. Pe scurt, uh, ne bucurăm de colaborarea cu dumneavoastră și vă urăm încă o dată succes. Mulțumim! Wir machen das jetzt im fliegenden Wechsel. Der dänische Wirtschaftsminister ist auch schon zugegen. Și acum uh, un uh, moment de răbdare până când uh, se schimbă locurile la prezidiu, pentru că vine alături de noi domnul ministru pentru afaceri și creștere economică. See you all. Thank you, Minister. Okay. Thank you. Six. Bye. Cool, yeah. Oh, I love that. So, dann darf ich ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen Herrn Ole Așadar, urăm bun venit domnule Oleson, ministru pentru afaceri și creștere economică, sigur, din Danemarca, care are președinția Uniunii Europene pentru următoarele șase luni și răspunde eh, domnul Son pentru uh, cealaltă parte a mandatului comisiei noastre. Așadar, îi dau cuvântul imediat pentru a prezenta programul președinției daneze. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, mulțumesc pentru cuvintele de bun venit și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o în fața Comisiei Jurii și sunt convins că vom coopera uh, foarte fructuos și că vom putea uh, avea o discuție foarte interesantă în legătură cu uh, prioritățile președinției daneze. Și deci vreau să-l felicit pe domnul Lene pentru realegerea în funcția de președinte al Comisiei și sunt convins că vom coopera foarte bine. Văd că și mulți din membrii comisiei dumneavoastră au ales să rămână în cadrul acestei, acestei comisii sunt convins că vom uh, conlucra foarte fructos cu dumneavoastră cu toți. Pentru că Parlamentul European este un partener foarte important pentru președinția daneză, ne așteaptă multă muncă, trebuie să și obținem rezultate în interesul cetățenilor și a companiilor europene. Și președinția daneză dorește să aibă un dialog uh, continuu cu Parlamentul European ca să putem lua deciziile corecte și să punem din nou Europa pe șine. Și mulțumesc președinției polone și mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru decizii foarte pozitive și utile care au fost luate pe parcursul președinției daneze și sunt convins că așa se va întâmpla și până acum. Daneza, și de acum înainte, mă scuzați. Da, Danemarca a preluat președinția într-o perioadă de criză, probabil că Europa se confruntă cu cele mai mari provocări din istoria sa uh, și Sigur că și cooperarea economică europeană este foarte importantă pe uh, agenda noastră. Președinția daneză va face tot ce poate pentru a obține rezultate și pentru a aduce mai aproape unii de alții cetățeni europeni, ca aceștia să perceapă valoarea uh, co cooperării europene. Noi intenționăm să lucrăm pentru o Europa mai responsabilă, mai dinamică, mai ecologică. Eu personal cred că creșterea economică și consolidarea financiară sunt cei doi piloni pe care trebuie să se bazeze Europa pentru a ieși din criză. Și e important să lucrăm împreună și să creăm în sfârșit această creștere economică. Aș dori să mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru propunerea făcută, pentru uh, legea privitoare la piața internă Uh, care cuprinde 12 inițiative cheie, care sperăm noi să creeze creștere economică în Europa. Uh, majoritatea au fost deja propuse în calitate de instrumente uh, juridice și așteptăm și restul acestor instrumente foarte curând. Dar această lege a pieței interne va fi una foarte importantă pentru președinția daneză și noi intenționăm să realizăm cât mai multe rezultate concrete pentru, aceste, pentru acest pachet de 12 inițiative. Dar pentru asta avem nevoie, sigur, și de ajutorul Parlamentului European. E vorba de cea mai mare reformă a pieței uh, interne de la înființarea sa în 1992 și președinția daneză intenționează să uh, încerce să mm, ducă la bun sfârșit această reformă pentru modernizarea pieței interne Uh, pentru aceste propuneri vor moderniza legislația și o, va, o vor face mai accesibilă pentru consumatori și uh, companii în Europa. Există cinci elemente pe piața internă pe care se va concentra președinția daneză și vom încerca să obținem cât mai multe la negocieri în cooperare cu Parlamentul European. E vorba de chestiuni de cea mai mare importanță pentru creșterea în, Europa și prioritățile sunt după cum urmează. Reforma brevetelor, eh, directiva controlor anuale, accesul la finanțare, mai ales pentru IMM-uri, apoi directiva pentru licitațiile publice, pentru achizițiile publice și revizia, eh, revizuirea sistemului de standardizare european. Și eu știu că și comisia dumneavoastră joacă, are un rol foarte important de jucat în adoptarea acestor propuneri și acum uh, vă voi uh, prezenta ce intenționăm noi pentru reforma patentelor. În primul rând, ba, uh, brevetelor, mă scuzați, acestea sunt un element vital al inovării pentru companiile europene și, în ultimul rând, pentru IMM-uri, pentru că acestea trebuie să se bucure de toate drepturile care le revin procesul de acordare a patentelor trebuie să uh, aibă loc într-un, uh, în, în, la un sediu unic. Asta și în interesul competitivității uh, mediului de afaceri european. Noi vrem să trimitem un, să trimitem un semnal puternic că noi luăm creșterea economică europeană în serios și este un element necesar în această perioadă de criză. Deci mulțumesc și președintelui Lene și vreau să mulțumesc de asemenea și raportorului domnul Rapcai și domnului Baldasare, uh, ca raportor din umbră, pentru că au ajuns la un acord cu președinția polonă uh, în privința acestui brevet unic. Este foarte important uh, această flexibilitate a Parlamentului European care ne-a permis să ajungem la un compromis după ani întregi de negocieri. Și scopul președinției daneze este să încheiem negocierile și să ajungem la o reformă exhaustivă a sistemului de acordare a brevete. Dar pentru asta uh, acordăm prioritate negocierilor în Consiliu și aș dori foarte mult să ajungem la un compromis și în uh, privința sistemului de juridicție europeană. Acum, Întrebarea este uh, unde va fi sediul. Acum, președinția daneză acordă uh, o mare prioritate ajungerii la un acord în acest sens. Uh, noi menținem contactul și cu statele membre și cu fosta președinție, adică cu președinția polonă, pentru a ajunge un acord pe toate aceste probleme. Dar vă asigur că eu personal voi face tot ce voi putea pentru a ajunge la o soluție și la un compromis cu statele membre. Acum, directiva controlor anuale e o altă prioritate a mea și vreau să vă spun că dacă reușim să modernizăm aceste reguli, vom ușura povara administrativă pentru companii și în același timp și uh, investitorii pot avea mai multă încredere pentru că va crește nivelul de transparență și de comparabilitate a conturilor eu sper că putem să ajungem la un acord cu Parlamentul European pe durata președinției daneze. Depindem, sigur, și de comisia dumneavoastră și depindem și de priori, câtă prioritate acordată acestei uh, chestiuni. Noi ne dorim uh, armonizarea valorilor prag care vor determina care anume companii să se supună uh, unor condiții anume. Și în plus de deci aceste valori, mai există și anumite obstacole care s-au evidențiat la discuțiile din Consiliu și, sigur, e important totuși să găsim un uh, compromis. Există o nouă cerință în directiva controlor și anume o raportare de la țară la țară, deci pentru fiecare țară și mulțumesc Comisiei pentru că a demarat această dezbatere foarte importantă, pentru că constituie un instrument foarte util pentru combaterea uh, inegalității și inechității globale și pentru responsabilitarea autorităților și a companiilor. Acest instrument poate fi utilizat în multe feluri, dar eu sper că vom găsi un model care să nu sporească povara administrativă, ci din potrivă să creeze mai multă transparență în plăți. Această raportare pentru fiecare țară e un subiect pe care îl voi aborda și cu uh, colegii din uh, uh Consiliul pentru Concurență care se desfășura pe 20 februarie. Sper că vom obține și un cadru pentru a continua Consiliul. Noi facem tot ce putem uh, să, pentru a ajunge la un consens în Consiliu și, de asemenea, și cu Parlamentul European. Dar pentru asta este necesar să ne coordonăm eforturile Uh, în această privință a raportării pentru fiecare țară și eu contez pe sprijinul dumneavoastră. Și uh, sunt convins că vom conlucra foarte bine cu doamna raportoare McCarthy și cu președintele, domnul Lene și cu raportorii din umbră, de asemenea, pe transparență și responsabilitate în încercarea de a găsi cel mai bun uh, compromis posibil în împrejurările actuale acum, în afară de problemele legate de piața internă, mai există și alte propuneri. Eu am înțeles că ieri a avut loc un trialog informal privitor la interconectarea uh, registrelor companiilor și s-a ajuns uh, și la un acord, uh, după câte am înțeles. Uh, Uh, care va fi adop- un al unui document care va fi adoptat în plen și la Consiliu, ceea ce va duce la o mai mare uh, siguranță juridică în ce privește informațiile transfrontaliere uh, ale companiilor și la circulația datelor în Uniune până la urmă. Mulțumesc raportorului, domnului Lehner și uh, tuturor uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc și domnului Masim Pidalgo și raportorilor din umbră și întreg, întregii comisii pentru că uh, s-a ajuns la un acord cu președinția polonă în privirea transferului observatorului către biroul, oficiul pentru armonizarea pieței interne. Ați avut o atitudine foarte constructivă aici și vă felicit. Uh, cât despre directivă și regulament, noi așteptăm în primăvară o propunere a Comisiei și președinția daneză va începe negocierile imediat ce vom dispune de acest document. La Consiliu am început negocierile privitoare la încrederea în prevederile eh, contabile. Am înțeles că se va vota în Parlament în urma unui raport a domnului Kamal și așteptăm cu foarte mare interes documentul domniei sale. Sunt de acord că în orice împrejurare trebuie să avem mai multă responsabilitate, inclusiv în ce privește contabilitatea și uh, pentru asta va fi de folos o um, discuție foarte sinceră între Parlament și Consiliu ca să ajungem la uh, un echilibru atât de dorit. Uh, ultimul punct, uh, piața digitală internă, uh, care oferă multe oportunități de creștere în Uniunea Europeană, Ehm, este chiar un uh, element uh, de maximă importanță pentru președinția daneză. În Europa e nevoie să ne îmbunătățim uh, economia, trebuie să obținem mai multă creștere oricând putem și să ieșim odată din criză și e nevoie pentru asta să creăm mai multe locuri de muncă. Unul din instrumentele pe care le avem la dispoziție în acest sens este o piață internă digitală, în adevăratul sens al cuvântului. Uh, există o, uh, va exista o întâlnire informală a ministrilor uh, de resort la Copenhaga și sper că vom putea avansa în acest dosar, că este doar în interesul cetățenilor și a tuturor companiilor și în încheiere, mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru cooperare și sper că vom reuși să găsim compromisurile necesare cu dumneavoastră pentru ca să, aduce, să readucem creșterea economică în Uniunea Europeană. Acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau uh, observații, atât astăzi cât și în următoarele șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Acum are cuvântul domnul Masip. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Apreciez faptul că vă gândiți ca în mandatul dumneavoastră să acordați atenție problemei brevetelor. Este un aspect deosebit de important pentru activitățile industriale. Am văzut ce s-a întâmplat pe parcursul președințiilor precedente. Ați moștenit uh, acest dosar? Că también tiene un de- Sper că nu veți uita atunci când veți uh, lucra la acest dosar că există aici o dimensiune căreia trebuie să îi se acorde atenție deosebită. Trebuie rezolvată problema brevetelor și asta fără să marginalizăm pe cineva din punct de vedere lingvistic. Noi suntem spanioli, dar nu numai în Spania se vorbește spaniolă. Sunt 500 de milioane de vorbitori în toată lumea și, din păcate, suntem Um, dați la o parte, sunt trași, suntem trași pe linie moartă în fața uh, în fața altor două limbi străine care sunt mai puțin răspândite în lume. Or fi ele importante, franceza și germana, dar nu putem să permitem ca spaniola să fie um, lăsată la o parte. Trebuie să ținem seama și de asta. Dumneavoastră, domnule ministru, sunteți în poziția de a face eforturi pentru depășirea acestei probleme. Și cred că o soluție există. Toate limbile ar trebui să fie tratate la fel. Ori asta, ori să adoptăm engleza cu toții ca uh, limbă universală. <clears throat> pentru că, până la urmă, franceza și germana sunt în limbi în declin, dacă pot să spun așa. Mulțumesc. Am și eu un comentariu în acest uh, sens. Vreau să confirm ceea ce am uh, mm, spus în discuțiile preliminare. Am ajuns la un prim uh, acord sub președinție poloneză și a rămas în dezbatere problema sediului acestui organism care se va ocupa de brevete. E o problemă ce trebuie negociată de statele membre. Original, la început, am dorit să votăm în februarie care să fie, unde să fie acest sediu, dar nu are niciun sens să votăm acest pachet atâta vreme cât nu există acord în Consiliu. Am să rog conferința președinților să scoată această chestiune de pe ordinea de zi din februarie. Suntem deci în stagnare cu acest dosar și sperăm ca președinția daneză să găsească o soluție, să urnească lucrurile în Consiliu, ca noi să putem pune pe agenda plenară această problemă cât mai curând. Uh, sunt convins că putem ajunge la, că putem ajunge la o primă la un acord în primă lectură. Președinția daneză ar dori să încheie acest uh, dosar până la mijlocul anului. Și cred că doamna McCarthy, uh, ca și raportor pe dosarul uh, transparenței, va fi de acord cu mine. Nu vreau să există amânări sau întârzieri și deja se observă acest lucru în domeniul uh, transparenței. Se pune problema costurilor legate de transparență. Unora li se pare că ar fi un cost prea ridicat pentru companii. Și atunci trebuie găsit probabil un prag de mărime pentru IMM-uri, care însă nu poate fi bazat doar pe standardele europene. La Consiliu se discută acest uh, lucru și sper că ei vor găsi o soluție. Uh, și vreau să vă mai amintesc ceva. Berlinul nu poate fi de acord uh, cu propunerile celorlalți membri ai Consiliului pentru că um, vă rugăm vă rugăm foarte mult ca dumneavoastră, în calitate de uh, președinție, să um, puneți pe ordinea de zi a discuțiilor, a dezbaterilor de la Consiliu această neînțelegere cu Germania, pentru că IMM-urile din Europa care au uh, activități transfrontaliere sau ar dori să facă asta, să aibă o viață mai ușoară. Cam asta am vrut să spun acum vreau să văd dacă mai sunt observații sau uh, întrebări din partea colegilor. Se pare că nu. E, în cazul ăsta am să vă dau cuvântul pentru a răspunde celor spuse până acum. Mulțumesc uh, pentru spiritul constructiv în care ați pus aceste întrebări. În primul rând, în ceea ce privește directiva privind contabilitatea, noi am, am prevăzut 8 întâlniri ale grupului de lucru care lucrează cu foarte multă seriozitate și noi ne propunem ca pe, uh, până la sfârșitul președinției daneze să ajungem la un consens. Apreciem uh, informațiile primite din partea acestei comisii și vă promitem că vom încerca să facem mai mult. În al doilea rând, reforma brevetului european. Dați-mi voie să repet, așa cum am spus și în introducere, că președinția daneză crede că este extrem de important să terminăm acest dosar, să-l lichidăm. El este pe masă de zeci de ani și întotdeauna am ajuns atât, adică acum am ajuns atât de aproape de, de închiderea lui, încât credem că este de datoria noastră să finalizăm discuțiile. Nu doar pentru satisfacția de a vedea în sfârșit acest dosar închis, ci pentru faptul că este în sine, uh, reforma brevetelor este în sine un factor de creștere economică în Europa. Marile întreprinderi, dar și cele mici și mijlocii, vor putea să creeze noi locuri de muncă. Vor deveni mai competitive. Din toate aceste motive este important să finalizăm acest dosar. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru atitudinea sa față de problema brevetelor mai ales uh, Germaniei pentru flexibilitate în uh, procesul de vot. Sperăm să vedem uh, ziua în care vom cădea în sfârșit de acord. Săptămâna aceasta mai există negocieri multilaterale. În următoarele zile și săptămâni vom continua să depunem eforturi pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă nu ajungem la un compromis în februarie, vă voi cere din nou flexibilitate și voi aprecia acest lucru. Vă reamintesc, este crucial pentru președinția daneză să finalizeze acest dosar și sper că împărtășiți ă, punctul nostru de vedere. Așa se simte și la Consiliu și la Comisie. În ciuda crizei economice, în criza ciudei financiare, crizei financiare, există semnale care ne încurajează să luăm această decizie odată și să încurajăm măcar în felul acesta creșterea economică. Și în uh, final, uh, statutul uh, companiei europene statutul societății europene. Acest dosar datează de pe vremea președinției maghiare. Consiliul nu a putut ajunge atunci la un compromis. Dacă statele membre care au blocat acest dosar își schimbă atitudinea, sigur că noi vom uh, relua dezbaterile și vom revigora discuția pe această temă. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, pentru conlucrare și Sper că împreună vom reuși să rezolvăm unele din problemele pe care le avem pe tapet. Președinția daneză își propune să disloce resurse pentru um, reglementarea pieței interne, pentru o mai bună funcționare care să fie în interesul oamenilor de afaceri și a cetățenilor în general. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vă urăm încă o dată noastră și președinției daneze mult uh, succes și vom colabora, sperăm foarte bine, în următoarele șase luni pentru a duce la bun sfârșit acest dosar. Wir unterbrechen dann die öffentliche Sitzung, müssen ein paar Minuten Pause machen um die Sätzen, damit der nicht öffentlichen Sitzung fort. Ja? Vom face o scurtă pauză de câteva minute. Reluăm în câteva clipe.